Um, Stimați colegi, cei care așteaptă punctul 24, doamna Macovei nu este disponibilă și va fi înlocuită de doamna Stevens. Uh, tocmai uh, transmitem discursul pentru interpreție. Facem o pauză de 5 minute. Până când va veni discursul și pentru ca doamna Stevens să o poată înlocui pe doamna Macovei. Facem deci pauză 5 minute și trecem mai departe după aceea la punctul 24 în legătură cu Schengen. Minutes and we will begin so that uh, Mrs. Stevens can substitute for Mrs. McAvey. Um, so we will begin as soon as the speech arrives. It should be just five minutes maximum.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 prevederilor uh, acheului Schengen în legătură cu sistemul SIS și utilizarea sa de către Bulgaria și România. Raportor este doamna Monica Macovei, însă din păcate nu poate să fie prezentă alături de noi în această dimineață. Și doamna Helga Stevens o va reprezenta. În 18 ianuarie, uh, Consiliul a solicitat Parlamentului să-și dea avizul în legătură cu această decizie de implementare a prevederilor restante ale acquis Schengen în legătură cu uh, Bulgaria și România. Există încă restricții în legătură cu emiterea alertelor SIS uh, în, în scopurile refuzării intrării sau șederii sau executării acestor alerte introduse de alte state membre. Comisia Libe a desemnat-o pe doamna Macovei ca raportor, care a pregătit proiectul de raport pe care îl aveți în față. La începutul săptămânii, Consiliul a transmis Parlamentului uh, versiunea revizuită a mm, proiectului de mm, decizia Consiliului. Mm, schimbările principale sunt o trimite la articolul 25 din Convenția Schengen, care se aplică Bulgariei și României, între ele și în relațiile cu celelalte state Schengen și, în al doilea rând, o dată de intrare în uh, vigoare a proiectului de decizie a Consiliului. În acest context, aș dori să vă propun să ascultăm prezentarea proiectului de, de decizie a Consiliului de către președinție, urmată de, uh, inform- de reacție din partea Comisiei și, în final, uh, o prezentare a doamnei Stevens, care o reprezintă pe doamna Macovei. Dacă sunteți de acord, uh, vom trece la aceste prezentări. Acum îi dau cuvântul domnului Secov, am impresia, care înlocuiește pe doamna Mincova. Deci, domnul Secov, doriți să interveniți, vă rog? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimate doamne Stevens, stimați membri ai Parlamentului European, în primul rând, permiteți-mi să mulțumesc în numele Consiliului Raportoarei pentru acest raport în legătură cu consilia, decizi, decizia Consiliului de implementare a prevederilor restante ale acquis Schengen în ceea ce privește sistemul SIS în Republica Bulgaria și România. Pentru Consiliu, această decizie reprezintă un pas important în consolidarea cooperării pe acest uh, sistem SIS între statele membre. Ați uh, prezentat proiectul de decizie și pot doar să adaug că deci, această decizie urmează uh, intrarea în vigoare a sistemului de intrări și ieșiri și prevede că acest sistem poate să fie operat de către statele membre care nu aplică pe deplin achiul Schengen. În sistemul de intrare-ieșire există trei condiții pentru statele membre care nu aplică pe deplin achiul Schengen. Prima condiție este evaluarea uh, cu succes un proces de evaluare a condițiilor Schengen, pe care România și Bulgaria l-au trecut cu succes cu ceva vreme în urmă. În al doilea rând, aplicarea acquis Schengen în legătură cu sistemul de VIS, de informații pentru vize. Deci este vorba de o decizie pentru a ne asigura că aceste decizii sunt implementate în ambele state. Consiliul a întreprins pașii necesari pentru a îndeplini ultima condiție ce va permite României și Bulgariei să aplice sistemul SIS fără restricții restante, după cum se spune în articolul 1 aliniatul 4 a deciziei Consiliului din 2010 pare 265 UE din 2010 în legătură cu aplicarea dispozițiilor acheiului Schengen legate de sistemul SIS în Bulgaria și România. Decizia, după cum am spus, va permite Bulgariei și României să evalueze punctul de intrare, alertele de intrare în, împreună cu alte state membre și să uh, refuze intrarea persoanelor care nu respectă condițiile de intrare în zona Schengen. În același timp, ordinele de interdicție ale acestor state vor fi aplicate și executate de alte state membre. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Sicov. Trecem direct la comisie. Domnul Marche, aveți cuvântul. Ah, cer scuze. Mă numesc Fiele Clarhout. Bună dimineața, doamna Stevens și stimați eurodeputați. Comisia ă, salută în general această decizie, de vreme ce va include ă, mai mult ă, România și Bulgaria în cooperarea Schengen și este o măsură importantă de îmbunătățire a securității în Uniunea Europeană. Cu această decizie, după adoptare, România și Bulgaria vor putea să introducă alerte de refuz de intrare în sistemul SIS și alte state membre vor avea acces la aceste alerte introduse de către România și Bulgaria și vor putea să acționeze în conformitate cu acestea la granițele externe. Aș dori să menționez că, din punct de vedere tehnic, pregătirile au fost făcute de către EULISA, Bulgaria și România pentru a începe operațiunile. Testele au fost încheiate de către EULISA, Bulgaria și România au uh, putut să creeze aceste alerte în sistem, în uh, mediul de testare, deci totul este pregătit pentru ca această decizie să fie pusă în aplicare. Cu toate acestea, aș dori să menționez că din partea Comisiei ar fi fost preferabil dacă această măsură ar fi fost uh, o consecință a uh, ridicării controlelor interne la frontieră aceste controle încă nu au fost ridicate și există câteva dispoziții ale acquis Schengen care nu sunt uh, pe deplin aplicabile Bulgariei și României. Deci este un pas important către o integrare mai mare și, după cum spuneam, ar fi fost preferabil dacă acest lucru ar fi fost o consecință a aplicării depline a tuturor uh, uh, dispozițiilor din acordul Schengen. Mulțumim Comisiei și Comisiei. Ce înseamnă toate acestea? Bineînțeles, dau cuvântul doamnei Stevens, care o reprezintă pe doamna Macovei. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și bună dimineața tuturor. Mă exprim acum în numele domnului Macove, doamnei Macovei, care din păcate nu poate să fie alături de noi pentru că este bolnavă și uh, să mă exprim în legătură cu acest proiect de decizie a Consiliului care ridică uh, restricțiile restante legate de utilizarea sistemului SIS de către Bulgaria și România. Acestea se referă la uh, introducerea obligației de uh, Uh, de ședere sau intrare într-un stat membru. Introducerea informațiilor suplimentare în legătură cu uh, resortisanții statelor terțe. Odată ce această decizie a Consiliului va fi adoptată, verificările făcute de România și Bulgaria la granițele interne și în interiorul externe și la teritoriu vor deveni mai eficiente, vor putea uh, emite alerte SIS în scopul intrării sau uh, șederii și vor putea aplica deciziile statelor membre. Contribuția la securitatea Uniunii va crește, în special dacă asemenea alerte sunt, se bazează pe o uh, amenințare la adresa ordinii publice sau securității. Salutăm uh, decizia Consiliului și uh, vă reamintim că atât România cât și Bulgaria au un rol cheie în uh, aceste operațiuni de supraveghere a Mării Negre și a Dunării, care sunt puncte vulnerabile. În același timp, ambele state au fost contributori importanți la operațiunile logistice ale pazei de coastă și de frontieră a Uniunii. Această decizie este foarte important, un pas important pentru apropierea României și Bulgariei de zona Schengen și va consolida lupta împotriva criminalității grave și a terorismului. Raportorul recomandă ca Parlamentul să uh, susțină acest text fără amendamente pentru a trece cât mai rapid la adoptarea deciziei. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 2 mai și uh, votul prevăzut la LIBE este în data de 24. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Helga. Dăm cuvântul colegilor. Domnul Coelho, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În 2011 am avut onoarea de a redacta un raport adoptat de Parlament în legătură cu aderarea Bulgariei și României la zona Schengen. Din păcate, chiar până în ziua de astăzi, România și Bulgaria nu fac parte din această acest spațiu al liberei circulații. Am spus-o de multe ori, Bulgaria și România și-au făcut temele, însă unanimitatea din Consiliu uh, nu există pentru ca aceste state să uh, intre în zona Schengen. Uh, este un exemplu clar al in, caracterului incorrect al unanimității. Am spus din nou acest lucru pe un nou raport legat de Schengen. Fără rezerve, România și Bulgaria ar trebui să intre imediat și fără rezerve să devină membri ai zonei Schengen. Acest proiect de raport este încă un pas către aderarea acestor state la o parte exce- esențială a Schengen, sistemul de informații Schengen. Sper că vom da rapid acordul nostru pentru ridicarea restricțiilor restante în scopul controlelor la frontieră. Însă, după cum spune și raportoarea, aceste două state membre vor avea un rol mai intens în securitatea zonei Schengen, însă în același timp nu vor profita de mai multă libertate de circulație. PPE-ul este uh, dispus să coopereze cu raportoarea și sublinează că uh, aderarea la uh, Schengen, nu doar la SIS, a României și Bulgariei, trebuie să rămână o prioritate. Foarte clar, într-adevăr, sunteți aportor pe Schengen, deci vă dau cuvântul. Da, mulțumesc. Vă voi citi textul pregătit de raportorul nostru din umbră, Sergei Stanișev. Mulțumește raportoarei pentru acest uh, proiect și reamintește colegilor că în octombrie anul trecut Consiliul a adoptat o decizie uh, de acordare accesului pasiv la sistemul SIS. Împreună cu această decizie pe care o discutăm astăzi, este vorba de ultimele două dispoziții pentru uh, România și Bulgaria înainte de ridicarea uh, acest sistem va fi funcțional până în 2020 cu aceste decizii, Bulgaria și România vor avea obligațiile și răspunderile uh, unor membri de plini ai zonei Schengen. Lipsa voinței politice din Consiliu uh, le împiedică să se bucure de beneficiile legate de ridicarea verificărilor la granițele interne. Deja uh, s-a constatat de șapte ani că aceste state uh, Uh, îndeplinesc uh, toate condițiile tehnice, însă acum acest pas în, înainte nu se datorează uh, îndeplinirii acestor criterii, ci datorită mm, aspectelor de securitate. Securitatea și nu respectarea valorilor și angajamentelor definesc procesul decizional al Uniunii Europene de astăzi. Securitatea are nevoie, necesită acțiuni comune și nu fragmentare. Trebuie să găsim un echilibru între libera circulație și securitate, ceea ce poate să fie obținut doar printr-un cadru uh, robust în care toată lumea acționează pe picior de egalitate. Introducerea de uh, bariere invizibile către, în calea statelor membre care doresc să se alăture uh, un, acestui sistem al Uniunii Europene uh, subminează uh, integrarea economică și politică. Permiterea uh, accesului României și Bulgariei la sistemul SIS este un uh, pas mic, dar susținem munca raportoare pe acest dosar. Vă mulțumesc. Ați spus uh, Ceea ce ați spus uh, rezumă foarte clar poziția Comisiei Libe și a Parlamentului. Domnul Adamov. Mulțumesc, domnule președinte. Problema Schengen este uh, de, foarte relevantă pentru Bulgaria și România. Să nu uităm că în iunie 2011, 9 iunie 2011, Consiliul a concluzionat că toate condițiile pentru achiul Schengen, pentru frontierele terestre, aeriene, SIS, uh, frontierele maritime și vize au fost îndeplinite de către Bulgaria și România. În ciuda acestui fapt, Consiliul încă nu a ajuns la o decizie finală, de vreme ce o decizie finală trebuie să fie luată prin unanimitatea tuturor membrilor Schengen. Acest lucru este incorrect, de vreme ce Bulgaria și România protejează granițele externe ale Uniunii. Îi mulțumesc colegului Carlos, Co- Carlos Coelho pentru eforturile sale și pentru poziția sa. Mulțumim pentru poziția că uh, România și Bulgaria trebuie să se alăture imediat zonei Schengen. Susținem proiectul de, de decizie actual pentru că va ridica restricțiile restante în legătură cu aplicarea SIS de către România și Bulgaria. Va contribui și la uh, combaterea criminalității și terorismului. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Adamov. Mai dorește și altcineva să intervine la acest punct? Dacă nu, atunci revenim la doamna Steven. Doriți să um, faceți observații de încheiere, nu? Foarte bine. Aș dori să vă menționez că am avut o reuniune cu, nu, cu o participare destul de laxă în legătură cu EULISA și pregătirile tehnice pentru SIS și pregătirile de, pregătirile de infrastructură pentru EULISA. Nu a fost o prezență foarte mare pentru că cred că se a coincis cu reuniunea Comisiei Speciale pentru Terorism și am discutat toate aceste noi evoluții. Nu mai există inter- Dacă nu mai există intervenții pe acest punct, putem să încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Doamna Stevens, doriți să adăugați ceva? Da, îmi cer scuze. În legătură cu Eulisa, din câte am înțeles, din partea asistenților doamnei Macovei, totul este deja pregătit. Și ieri s-au făcut uh, teste și totul pare să fie în ordine. Pentru informarea dumneavoastră, cred că este important să aveți aceste informații. Vă mulțumesc, stimați colegi, încheiem acest punct. Trecem atunci la punctul 24 Este o întrebare pentru răspuns scris adresată Comisiei în legătură cu legislația italiană, în legătură cu perioada obligatorie de retenție a datelor de șase ani, pusă de Sophie Intveld. Este vorba despre o întrebare care nu a primit un, primit un răspuns la timp, a fost uh, prezentată de doamna Intveld. Termenul pentru răspuns era 15 ianuarie 2018 și uh, pentru că nu a primit un răspuns uh, în timp util, uh, doamna autoarea întrebării a cerut să pună această întrebare pe ordinea de zi a Comisiei Libe. Cu toate că între timp Comisia a răspuns la întrebare, autoarea ar dori să discute această uh, întrebare în mod oral aici la reuniunea comisiei. Sofie, ai cuvântul pentru a ne explica despre ce e vorba. I have to say, um... Mulțumesc, domnule președinte. Am câteva ezitări, trebuie să vă mărturisesc. Vorbim de un subiect politic important și singurul deputat în sală e probabil și un reprezentant al Comisiei Europene care se gândește, da, țin tare 10 minute, fac față furiei doamnei Intfel, după care am scăpat. Așa abordăm problemele politice? Nu există, practic, nicio încurajare pentru ca Comisia să ia în serios întrebările Parlamentului dacă procedăm în acest fel. Sincer, nici n-am chef să purtăm această dezbatere. N-are niciun sens. Parlamentul uh, italian a trecut uh, as, cât se poate de ascuns, poate doar iCloud Act din Statele Unite a reușit să fie mai insidios. Au reușit să treacă legea care prevede uh, păstrarea timp de șase ani a datelor eh, din sectorul telecomunicațiilor. Este mult prea mult timp. Am primit un răspuns din partea Comisiei care spune nu ne vizează, ține de competențele statelor membre și pregătim eh, legislație pentru a legaliza această practică. Aceasta este răspunsul Comisiei. Purtăm această dezbatere cu doar un deputat, de altfel doi, eh, și un reprezentant al Comisiei. Nu văd care-i sensul doresc să abordez uh, subiectul referitor la răspunderea fiecăruia și în ceea ce privește prezența. Cred că problema e mult mai amplă. Purtăm uh, atâtea întâlniri, uh, colegii au o agenda atât de încărcată și cred că problema e mai amplu, mai amplă, Sofie, când vine vorba de prezență. Vreau totuși să spun clar să apăr acest mecanism, chiar dacă uneori ajungem în situația în care nu avem decât foarte puțini membri în sală. Nu vreau ca ce spui tu sau ce spun eu să nu poată folosi acest mecanism, pentru că este important ca comisia să vină să răspundă la aceste întrebări. Da, mi se pare ușoară aberație că sunt doar doi membri în sală. Avem un instrument care se numește întrebări parlamentare înscris și pentru comisie e hârtie igienică, practic. Da, la întrebări ridicole primești un răspuns de îndată. La întrebări serioase nu primești un răspuns decât atunci când insisti și oricum îl primești mult prea târziu când nu mai are niciun sens. Așa vrem noi să folosim acest instrument? Aceasta e întrebarea pe care ar trebui să ne punem. Sincer, nu am chef să-mi pierd uh, vremea acum vorbind despre, cu un reprezentant al Comisiei despre un subiect politic cu implicații profunde. Am purtat atâtea bătălii referitor la păstrarea datelor în acest Parlament, de altfel un caz uh, la CEJ care a durat ani întregi. Iar Parlamentul italian spune, uh, nu ne pasă, era cât pe ce să spun ceva complet neparlamentar, președintele intervine. Da, deja oricum ai spus. Cum abordăm aceste probleme? Nu ține de proceduri, nu ține de ora la care sunt prevăzute aceste dezbateri, ci e vorba de cât de mult luăm în serios instrumentele parlamentare pe care le avem la dispoziție pentru a trage la răspundere Comisia și statele membre ce sens are să avem decizii judecătorești dacă Comisia și statele membre oricum le ignoră sistematic, ignoră sistematic deciziile curții de la Luxemburg și reacția noastră e că nu ne pasă. Iată, de fapt, despre ce discutăm astăzi. Eu aș insista ca acest subiect să reapară ulterior pe ordinea de zi, nu doar ca obiect al acestei întrebări parlamentare, ci și ca analiză a felului în care gestionăm aceste situații. Da, fix la asta mă gândeam și eu pe măsură ce vorbeai. Da, cred că e important să revenim uh, într-un alt format ulterior. Coordonatorii poate pot uh, găsi aici o soluție. Să punem această întrebare încă o dată pe ordinea de zi, ca întrebare, după care coordonatorii trebuie să discute despre cum put, cum vom gestiona instrumentul întrebărilor parlamentare înscris. Așadar, acest dialog uh, între noi doi, ca fiind de altfel singurii membri prezenți. Vom readuce așadar pe ordinea de zi. Da, vreau la, să apară pe ordinea de zi a primei întâlniri libe după cea de azi. Oricum, întâlnirea e transmisă pe internet, cea de azi, și oricum ți-ai făcut, uh, ți-ai prezentat cazul, te-ai făcut auzită și uh, Sofie le voi prezenta coordonatorilor uh, la următoarea întâlnire acest punct. Dragi colegi, la punctul 25, care era prevăzut pentru 10 și jumătate, vă atrag atenția că facem o pauză de 15 minute, revenim la 10 și jumătate pentru a vorbi de Eurojust. Comisia dorește să răspundă la ultimul uh, punct, dar vă dați seama că atunci uh, când am încheiat cu un subiect, uh, nu prea putem să revenim la acesta. Chiar vreți să redeschidem acest punct? Da, aș dori să reacționez, domnule președinte, dacă îmi permiteți. Eh, când vine vorba de angajamentul Comisiei de a răspunde la întrebări, nu am să revin la fondul întrebării, dar am obligația de a scoate în evidență cât de mult ia în serios Comisia întrebările adresate de Parlament. Chiar pe bune vreți să revenim la această întrebare? Vă ofer aici uh, șansa de a scăpa, pentru că am încheiat cu subiectul. Chiar vreți să revenim da, înaintăm de fapt această întrebare pentru că nu răspundeți la timp. Veniți aici, uh, am încheiat punctul, nici măcar nu v-am văzut și asta e rar. Acum, chiar uh, vreți să începem această discuție în contradictoriu acum? Eu, sincer, nu v-aș sfătui, doamna Interfeld, dacă pot veni cu un argument suplimentar, domnule președinte, până acum situația a fost prietenoasă, dar dacă intrăm într-o dezbatere referitor la cum tratează Comisia întrebările Parlamentului, atunci, sincer, nu mai rămânem în teritoriu prietenos. Așa că mai bine la o cafea să discutăm. Domnul președinte, eu uh, v-aș sfătura să acceptați sfatul meu și să încheiem această dezbatere. Foarte bine, domnule președinte, accept. Pauză până la 10 și jumătate. we'll get started. Um... Haideți să începem. Am să vă explic pe parcurs. Dragi colegi, începem cu punctul 25. Uh, Agenția Europeană pentru Cooperare pentru Justiție Penală, Eurojust, am plăcerea să am alături de mine astăzi pe domnul Hamren, președintele Eurojust, pentru a prezenta raportul anual am avut plăcerea de a-l cunoaște deja pe domnul Hammer, dânsul e de puțină vreme pe post și am putut afla despre activitatea Eurojust deja câte ceva oferă o îndrumare fermă, Eurojust, și doream să vă spun câte ceva despre prezența astăzi. A fost o zi mai neobișnuită. Săptămâna asta nu prea a venit foarte multă lume. Ședința este transmisă pe internet. Știu că aveți o prezentare destul de consistentă astăzi, dar vom lăsa pe altă ocazie posibilitatea de a intra în mai multe amănunte când vom avea mai mulți colegi în sală. Vă mulțumesc, doamnă Sipel, că vă aflați astăzi de aici. Sunteți probabil membrul care a venit uh, cel mai frecvent în ultimii ani. Și le mulțumesc și celorlalți membri care se află aici. Firește, ședința e transmisă pe internet, există oameni care urmăresc întâlnirea. Așadar, haideți să trecem la treabă. Veți ține prezentarea. Prezentarea va fi înregistrată. Știu că veți veni încă o dată pe viitor, uh, când vom avea mai mulți membri. Spuneți-ne ce încearcă să facă Eurojust pentru a deveni mai relevant și pentru a-și îmbunătăți comunicarea. Aș vrea să ne spuneți câte ceva și despre asta în prezentarea dumneavoastră. Vă rog, puteți începe, domnule Hamren. Mulțumesc, e adevărată plăcere să mă aflu astăzi aici alături de dumneavoastră, e adevărată plăcere să vă prezint raportul de activitate Eurojust pentru 2017. Atunci când tratatul de la Maastricht a introdus cooperarea judiciară în, în materie penală în urmă cu 25 de ani, activitatea procurorilor la vremea respectivă era mult mai uh, diferită. La vremea respectivă, infracțiunile erau limitate în frontierele naționale. Situația s-a schimbat la fel de constrânși erau și procurorii. Aceștia erau uh, constrânși să interacționeze prin intermediul unor canale anevoioase, își trimiteau scrisorile cu solicitări prin intermediul autorităților centrale, nu exista un schimb structurat de informații, nu exista o platformă pentru a analiza cazurile și a se coordona cu colegii din alte state membre UE. În ultimii 25 de ani am asistat la o evoluție enormă în sectorul uh, justiției. Raportul uh, pentru 2017 al Eurojust este o dovadă concretă, o mărturie a progresului înregistrat în acești ultimi 25 de ani. În acest raport veți putea identifica rezultate concrete de funcționare care au făcut la propriu Europa un loc mai sigur. 25 de ani mai târziu există în continuare 28 de state membre cu jurisdicții diferite, cu reguli diferite când vine vorba de procedurile penale, care prevăd de asemenea reguli diferite în ceea ce privește dovezile care pot fi acceptate. Realitatea de pe teren arată că noi, procurorii, avem nevoie de Eurojust pentru activitatea noastră. Avem nevoie de Eurojust pentru a ne coordona an- anchetele, pentru a rezolva conflictele de jurisdicție cu colegii străini și pentru a obține dovezi astfel încât acestea să poată fi acceptate de instanțele naționale. Anul trecut s-au înregistrat 4125 de cazuri 4500 de procurori, judecători și ofițeri de poliție din țările membre și uh, din state terțe au venit la Eurojust pentru a înregistra progrese în, cazul, cazul, în uh, acele cazuri pe care le investigau. Un procuror din Napoli, de pildă, și dați-mi voi să vă prezint uh, ce a însemnat Eurojust pentru cazul său. În 2015 mergem așadar la Napoli poliția de acolo confiscă droguri. Procurorul de acolo comand, a, descoperă recent că suspecții sunt afiliați cu, com, uh, cu, uh, cu Camora, o grupare mafiotă locală începe să întrebe de unde vin drogurile, colaborează cu alți indivizi în alte țări, aceștia oare sunt anchetați sau este același grup criminal activ în alt stat din UE? Eurojust uh, descoperă legături cu o grupare criminală din Spania și aceștia uh, practică șantajul, spălarea de bani și traficul. Eurojust uh, primește o solicitare din partea Spaniei pentru a crea o echipă comună de anchetă. De acum încolo, autoritățile colaborează ca o unitate. Anul trecut, uh, Eurojust a sprijinit 200 de investigații, o majoră creștere de la 2 în 2002 și încă o dată un salt uh, înainte important în sectorul justiției și securitate din 93 se fac legături în timp, uh, se descoperă legături în timp și cu activități criminale în Germania. Acum procurorii din trei state sunt uh, activi în acest caz, stabilesc o strategie comună și decid cum să evite conflictul uh, jurisdicțional. Discută de asemenea despre diferitele probleme juridice legate de solicitări, emiterea unor mandate sau ordine europene de anchetă. După doi ani am ajuns la un punct de cotitură. 5 iulie 2017, ziua cea mare, începe la patru jumate dimineața, atunci procurorii din Germania, Italia și Spania se întâlnesc la centrul de coordonare Eurojust de la Haga. un centru care permite schimb de informații în timp real în condiții de siguranță corpurile naționale de poliție se află în așteptare în diferite uh, locuri pe teren. Procurorii care cooperează umăr la umăr dau îndrumări poliției, poliția începe să execute um, arestările și uh, confiscările patrimoniului stabilit. Centrul de coordonare primește actualizări în permanență și poate procesa informația pe măsură ce ziua înaintează. Apar noi informații, Acestea sunt uh, imediat traduse în măsuri concrete. În acest caz, 33 de persoane în trei țări au fost arestate în acea zi. 5 milioane de euro și peste 1000 de kilograme de tone au fost confiscate de pe stradă. E vorba de operațiunea Santa Lucia. Am ales acest exemplu pentru discursul meu în mod deliberat, pentru că include mai multe procese Eurojust, uh, centruri de coordonare, întâlniri de coordonare, echipe comune de anchetă, analize juridice. Sunt elemente importante, specifice a activității Eurojust pe care le putem folosi pentru a face față celor cazuri complicate. Există însă și un alt element în acest caz ce a început uh, ca un caz aparent de mici dimensiuni local, uh, s-a dovedit a fi un caz multilateral care s-a întins pe câțiva ani. Împreună putem aborda această dimensiune laterală, împreună cu Eurojust. Doar acest organism permite coordonarea la acest nivel. Știm cu toții că infracțiunile nu au frontieră și nu se opresc la frontierele Uniunii. Iată de ce cooperarea cu statele terțe este în continuare o componentă fundamentală în activitatea Eurojust. Încă de la înființarea sa, Eurojust a construit o rețea de puncte de contact judiciare în state terțe. E vorba de 42 de state până acum. Această rețea se așteaptă că va crește în următoarele luni. De asemenea, Muntenegru, Norvegia, Elveția și Statele Unite au trimis procurori la Eurojust. Acestea sunt o parte importantă a familiei uh, extinse a Eurojust. În 2017, de altfel, unul din cazurile importante de care s-a ocupat Eurojust a fost uh, um, trimis de colegii din Elveția, s-a referit uh, la um, un caz din fotbal, documente falsificate, în cele din urmă au reieșit legături cu alte, cu alte țări, Franța, Grecia, Spania. Și uh, cazul acesta a fost pregătit cu mare atenție și coordonat de procurorii naționali din alt centru de coordonare de la Eurojust. Bunuri importante au fost confiscate și în acest caz, dar și mai important, dovezi foarte importante au uh, fost găsite. Dați-mi voi acum să vă duc în Ungaria. O persoană a fost împușcată la o stație de pe autostradă și, la prima vedere, vinovatul pare a fi un cetățean german. Autoritățile germane au la legătura cu euro... Autoritățile maghiare, îmi cer scuze, au luat legătura cu Eurojust prin serviciul nostru uh, de contact de 24 de ore din 24, au cerut ajutor aveau nevoie de un ordin de anchetă rapid în, pentru o percheziție la domiciliu în Germania. Am descoperit după aceea că suspectul îi dăduse mașina sa unui cetățean austriac. Eurojust a intrat încă o dată în acțiune, a emis uh, un nou ordin de anchetă, a trebuit să schimbăm jurisdicția din Germania, așadar în câteva ore eram deja în Austria cu un nou mandat de arestare și un nou ordin de anchetă european. În mai puțin de 24 de ore de la comiterea faptei, suspectul a fost arestat și dovezile necesare, inclusiv uh, arma faptei, au fost uh, găsite. Dacă aruncăm o privire asupra rezultatelor în ansamblul lor, considerăm că acestea sunt și mai elocvente. Uh, am analizat toate cazurile de care ne-am ocupat și am uh, selectat 10, 10 în 10 uh, domenii diferite și puteți vedea aici rezultatele. Cu ajutorul uh, Eurojust, autoritățile naționale au reușit să aresteze 345 de membri ai rețelelor infracționale. Au realizat peste 300 de percheziții la domiciliu și au confiscat peste un patrimoniu în valoare de peste 30 de milioane de euro. Considerăm că sunt sume remarcabile dacă țineți cont de faptul că bugetul anual al Eurojust este undeva la 37,5 milioane de euro. Dar și mai important, Eurojust a, ajustat, a ajutat uh, procurorii și poliția să găsească dovezile necesare care să le permită să construiască cazuri solide pe care să le prezinte în instanță. Rezultatele noastre reprezintă rodul efortului colectiv. În calitate de legiuitori, dumneavoastră ați uh, introdus noi instrumente de cooperare judiciară care au devenit fundamentale în lupta împotriva crimei transfrontaliere, inclusiv arest, mandatul um, european de arestare sau um, ordinul european de anchetă. În calitate de autoritate bugetară ne-ați ajutat să dobândim resursele necesare care să ne permită să ne continuăm activitatea. Vă rog, primiți mulțumirile noastre pentru sprijinul dumneavoastră. Stimați membrii Comisiei Libe, dacă privim viitorul Eurojust, iată ce vedem. E vorba de o rată medie de creștere a cazurilor noastre de 10% pe an ceea ce înseamnă sute de cazuri în fiecare an. Mai mult timp și mai mulți oameni care sunt necesari uh, pentru Eurojust. Ceea ce vedem este că poate că nu avem resursele să facem față acestui volum de muncă crescut. Uh, trebuie să ne pregătim foarte bine. Am făcut o reformă instituțională pentru a fi mai eficient, ne-am reorganizat resursele, pentru a oferi mai mult sprijin operațional birourilor naționale și autorităților naționale. Totuși, acest lucru nu este suficient pentru a face față cererii tot mai mari din partea statelor membre. De pildă, pentru 2019 am uh, cerut ceva mai bine de 41 de milioane de euro. Uh, această sumă este necesară pentru a garanta o asistență de bună calitate statelor membre prin finanțarea echipelor mixte de anchete, comune de anchete sau să continuăm operațiunile pe scară largă coordonate. Vreau să folosesc acest prilej și să vă cer sprijinul uh, în discuțiile bugetului pentru 2019 și dincolo de 2020, astfel încât uh, Eurojustul să poată să-și îndeplinească uh, misiunea, să asigure justiția transfrontalier. Astăzi sunt aici să, prezent, să prezint nu numai Eurojustul, dar uh, și cei 330 de colegi uh, dedicați care lucrează la Eurojust. Uh, rezultatele Eurojust sunt rodul uh, muncilor asive. Împreună suntem Eurojustul. Împreună putem să facem din Europa un loc mai sigur și mai just. Dragi membri ai Comisiei Libe, vă mulțumesc uh, pentru atenția dumneavoastră și pentru sprijinul dumneavoastră susținut. O uh, prezentare excelentă și comunicată într-o manieră uh, proaspătă, nouă. Birgit, dacă vrei să iei cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru această prezentare. Aș dori să mă acces pe două zone poate diferite. Ați început prin a spune că, totuși, după 25 de ani, cu toată cooperarea existentă, uh, regulile uh, în zona uh, polițienească sunt diferite în statele membre și asta implică și regulile care guvernează accesul la dovezi, la probe. Sigur că acest lucru este esențial. Poate că ne putem întreba care este diferența. Uh, e vorba de momentul în care pot să am acces Asta este diferența sau este temeiul în baza căruia pot să obțin uh, probe? Sunt zvonuri care ar putea să fie uh, activități infracționale sau dacă am nevoie de probe în acest uh, sens. Ați menționat sprijinul financiar pentru anchetele pe plan național și apoi ați vorbit despre uh, echipele comune de anchetă și atunci m-am întrebat dacă această asistență uh, financiară se axează pe aceste uh, anchete comune sau dacă există și alt sprijin financiar pe care îl puteți da autorităților naționale, echipelor naționale pentru a-și organiza uh, munca. Ați vorbit de volumul tot mai mare de muncă căruia trebuie să-i faceți față și că poate nu sunteți uh, uh, în măsură să faceți față. Această creștere în volumul de muncă uh, este datorată unei creștere a activităților infracționale uh, transfrontaliere sau o creștere a uh, conștientizării la nivel de uh, state membre că e mai bine să fie implicat și Eurojustul. Și apoi, întorcându-mă la situația din statele membre, care este diferită, nu numai în ceea ce privește dispozițiile legale, poate că avem nevoie de uh, mai mult personal în uh, poliție sau în aparatul judecătoresc. Ați menționat uh, volumul de muncă tot mai mare uh, la uh, Eurojust. Probabil că ar fi nevoie de mai multe fonduri pentru asta. Întrebarea în acest caz nu se adresează dumneavoastră, ci poate Comisiei și Consiliului, dacă sunt gata să facă mai mult oriunde este nevoie la nivel național, dacă sunt uh, gata să facă mai mult la nivel european și vorbesc clar de mai multe fonduri la bugetul european pentru a finanța toate acestea și o ultimă întrebare și din nou nu vă este adresată direct pentru că poate că nici nu ați avea voie să aveți o, o poziție oficială în această privință. Întrebarea se adresează Consiliului și Comisiei. Pentru a uh, găsi fondurile pentru Eurojust, uh, uh, dacă Comisia și Consiliul sunt gata să se gândească la surse suplimentare Uh, de uh, finanțare a bugetului european, pentru că, sigur, e ideal să faci mai mult, dar dacă nu prea sunt fonduri, atunci ajungem în această capcană. Astea sunt punctele pe care am dorit să le menționez. Uh, în multe privințe, ar, dumneavoastră ați fi cel care ați putea să ne dați un răspuns, dar în alte cazuri, întrebările sunt pentru Consiliu și uh, comisie. Sigur, nu prea suntem mulți uh, membri ai Parlamentului care să vă adresăm uh, întrebări, uh, dar ați auzit întrebările. Uh, aș vrea și eu să vă pun o întrebare. Atunci când încercați să reformați Eurojustul și uh, membrii au uh, auzit uh, acest lucru în rapoartele anuale de la Eurojust ce încercați să reformați uh, în mod concret? Ce va fi altfel? Pentru că unul dintre lucrurile remarcabile este bugetul. Bugetul este mic, având în vedere uh, numărul activităților pe care Eurojustul le întreprinde în atâtea state membre. Deci, uh, este un punct interesant. Acest buget trebuie să financeze anchete uh, Uh, comune, echipe comune de anchetă pe uh, un, uh, într-un context foarte larg. Deci o să dau un exemplu. Ați dat un exemplu de țară. Exemplul meu din uh, Slovacia. Am fost în Slovacia de curând și a fost foarte clar una dintre cererile cheie ca și grup uh, parlamentar din partea acestei comisii a fost am considerat că putem să rugăm uh, Europolul să aibă o anchetă uh, comună pentru și echipe comune pentru uh, ancheta în cazul uh, jurnalistului Cuziac uh, care a fost omorât. Însă problema a fost uh, și o chestiune sistemică uh, în țara respectivă. Uh, este un exemplu. Ar putea fi România sau alte țări, cazuri de spălare de bani și așa mai departe. Cum hotărâți ce faceți de fapt? Am văzut în raportul dumneavoastră că vă confruntați cu probleme majore în diferite țări, însă să luăm Slovacia din nou acolo ceea ce am văzut este că problemele actuale sunt uh, uh, uh, alegații în baza cărora ați putea uh, să uh, interveniți uh, dacă hotărâți acest lucru. Apoi, uh, funcționarea uh, aparatului judecătoresc, probleme de întârzieri uh, în administrarea justiției. Uh, care este prioritatea? Este una pe termen lung? Sau vă concentrați atenția asupra unor activități pe termen scurt, cum ar fi activitățile infracționale unde vreți să interveniți? Și dacă da, nu este oare un conflict cu activitățile Europol? Ceea ce încerc să întreb este care este rolul Eurojust. Uh, cum uh, faceți ca banii să uh, meargă mai departe prin stabilirea unei rețele de procurori, pentru că bugetul este foarte mic și viitorul agenției este legat de aceste sume de bani. Deci, cum vă gândiți la aceasta um, în structura dumneavoastră. Pentru că atunci când vorbiți uh, despre formare, aveți uh, ceva similar cepol polului, aveți uh, o unitate similară sau aveți nevoie? Această formare se face de cei 330 sau există un serviciu special în serviciile dumneavoastră? pentru a clarifica acestei uh, întrebări legate de un potențial uh, conflict cu Europolul. Unde este linia de uh, demarcație? Uh, formați uh, judecători și specialiști care lucrează în domeniul acesta. Cum hotărâți? Discutați cu ceilalți? sau uh, discutați uh, la nivelul Comisiei în uh, Consiliul de Administrație. Cum procedați? Foarte mult, uh, uh, mult vă mulțumesc pentru întrebări. O să încerc să răspund la toate într-un pachet. În primul rând, aș vrea să clarific. Eurojustul nu are mandat în ceea ce privește formarea uh, sau uh, sistemul de învățământ pentru experți. Statele membre care anchetează toate aceste infracțiuni, dacă se confruntă cu probleme și există o componentă internațională în cazurile lor și se confruntă cu probleme de comunicare, de financiare, probleme juridice, ei uh, trimit mai departe aceste cazuri la Eurojust. Nu există o obligație din partea statelor membre de a trimite aceste cazuri la Eurojust. Cazurile cuprinse în raportul anual circa 2700, sunt contribuții voluntare din partea statelor membre și le oferim uh, asistența de care au nevoie. Uh, s-ar putea să fie o problemă care derivă din uh, aplicarea unui instrument legislativ european. Ceea ce vedem, într-adevăr, statele membre au uh, pus în aplicare anumite instrumente legislative în modalități diferite. Și practica arată că trebuie să clarificăm aceste probleme și trebuie să discutăm, să găsim o soluție și uh, o modalitate pragmatică de a merge mai departe. De asemenea, Uh, în cazul unor operațiuni uh, pe scară largă, vor să uh, constituie o echipă comună. Poate au nevoie de expertiză în ceea ce privește negocierea unei astfel de echipe. Nu știu ce să includă în acordul privind o astfel de echipă, care sunt cerințele în anumite state membre. Deci, vin la Eurojust, explică cauza omologului uh, uh, lor și pot să discute condițiile în care uh, va funcționa acordul sau pe care se va baza acordul. Deci sunt probleme juridice practice și în felul acesta îi ajutăm pe experți. De asemenea, vedem că de multe ori există dorința din partea unor țări diferite de a încheia un acord privind uh, investigații comună. Dar echipele uh, trebuie să lucreze împreună, să se întâlnească, să călătorească și nu întotdeauna sunt uh, gata să-și finanțeze aceste uh, anchete. E nevoie de costuri de transport, de cazare, interpretare, uh, traducere și așa mai departe, legături între membrii acestor echipe comune de anchetă. E, aici intervine Eurojustul. Înțelegem că este nevoie de așa ceva și de aceea ne luptăm pentru o finanțare în mai mare măsură a acestor echipe comune. Pentru că este nevoie de așa ceva și din bugetul nostru care nu este mare, 37,5 milioane. Din aceștia, 1,3 milioane uh, sunt uh, transmise la statele membre pentru a finanța uh, echipele comune de investigații. Există o creștere mare a cererii. Am avut 2000, în 2002 astfel de echipe, dar în, uh, după 15 ani constatăm că Eurojustul uh, a sprijinit 200 de astfel de echipe comune de investigații în cazuri complexe de trafic de persoane, terorism, uh, fraudă fiscală sau cazuri de uh, trafic de droguri, de arme, spălare de bani, Uh, infracțiuni care prin natura lor sunt uh, transfrontaliere. Uh, cam asta facem și în ceea ce privește reforma am realizat că personalul de care dispunem în momentul de față nu poate să mai acorde sprijinul de aceeași calitate pe care am dorit să-l acordăm. Și atunci uh, am privit în mod critic uh, modul în care cheltuim resursele și banii și uh, am găsit modalități de a realoca și de a pune accentul pe alte aspecte. Discutăm situația în colici și am luat o decizie strategică că trebuie să realocăm uh, resursele noastre și din punct de vedere administrativ să punem mai multe resurse pe sarcinile operative. În felul acesta vedem viitorul nostru, vrem să ne concentrăm mai mult pe munca noastră operativă, sprijin, uh, cazuri, uh, asistență pentru chestiuni uh, juridice și uh, uh, sprijin de ordin practic statelor membre. În ceea ce privește întrebarea legată de cele 28 de regimuri juridice diferite, înțelegem că asta este realitatea. Avem 28 de state membre 28 de culturi juridice diferite și deci regim uh, juridic diferit. Am uh, vorbit uh, de acest lucru și de un instrument juridic care nu este privit în mod unanim în același fel. Cred că nu putem să armonizăm totul, însă am realizat multe, chiar și cu un grad mai mare de armonizare vom avea în continuare uh, cerințe procedurale diferite și să luăm un exemplu, uh, perchezițiile, uh, perchezițiile în Italia cer o anumită autorizare, la fel și în Slovacia. Însă cerințele în vederea autorizării diferă de la o țară la alta. Atunci uh, e vorba de admisibilitatea probei, pentru că trebuie să ne asigurăm că ceea ce este a, uh, a, uh, colectat în a, Italia este admisibil și în Slovacia. Nu am cifre exacte, nu pot să răspund la această întrebare. În ceea ce privește situația din uh, Slovacia sau alte țări, așa cum am spus, nu ne concentrăm pe formare și cum uh, selectăm ceea ce vom face. În primul rând, încercăm să facem o ierarhizare și să lăsăm deoparte cauzele uh, mai puțin importante. Cum ajutați sistemele uh, judecătorești din statele membre uh, care au uh, o serie de uh, deficiențe. Sigur, acest lucru se face la cerere. Deci nu puteți să interveniți. Da, probabil că ăsta este răspunsul. Dar în acest caz anume, autoritățile slovace au uh, raportat uh, cazul într-o fază timpurie Europolului și Eurojustului și pe 18 aprilie am avut o întâlnire de coordonare cu partenerii uh, din Italia la Eurojust și Europolul a fost și el prezent și în felul acesta ne vedem și viitorul nu există o altă modalitate de a conlucra și de a pune la oaltă diferite agenții, diferite țări, pentru că numai lucrând împreună putem să rezolvăm probleme juridice dificile care apar în urma acestor diferențe, diferențe în jurisdicție. Trebuie să încheiem acest punct, un raport foarte bun și Uh, sigur, esența uh, Eurojustului este să uh, faciliteze de pildă ordinul mandatului european de anchetă și sigur ne bucură că ați fost în mijlocul nostru astăzi. Vom avea în continuare o relație strânsă Vă mulțumesc și uh, uh, îmi cer din nou scuze pentru uh, prezența uh, în sală. Vor fi alte situații în care uh, veți veni în rândul uh, membrilor acestei comisii. Mulțumesc, vă urez toate cele uh, bune și uh, oricum noi vom continua să acordăm același uh, sprijin. Următorul punct va fi dezbătut în următoarele minute. Dear colleagues, if everyone is present. Stimați colegi, dacă sunteți prezenți în sală, putem să începem. Vă rugăm, ocupați loc, avem doar o oră, deci ar fi bine să începem la timp. colleagues, um... Stimați colegi, începem reuniunea. Avem doar o oră pentru acest punct. Deci este în interesul tuturor să începem. Stimați colegi, începem punctul 27 de pe ordinea de zi, situația din Ungaria, ca urmare a uh, rezoluției Parlamentului European din 17 mai 2017. Este vorba aici de discutarea proiectului de raport împreună cu raportoarea, doamna Sargentini ci în prezenta domnului Peter și Harto, ministru pentru afaceri externe și comerț al Ungariei. În 17 mai, Parlamentul European a adoptat o rezoluție legată de situația din Ungaria. În aliniatul 10, Parlamentul a cerut Comisiei Libe să inițieze procedurile și să redacteze un raport specific în vederea unui vot în plen în legătură cu o propunere motivată care să ceară Consiliului să acționeze conform articolului 7 aliniatul 1 al tratatului în conformitate cu articolul 83 al regulamentului de procedură. Doamna Sargentini a fost numită raportor în 11 iulie 2017 și a lucrat uh, împreună cu raportorii din umbră la pregătirea proiectului de raport. Doamna Sargentini și-a prezentat uh, concluziile în pregătirea acestui proiect de raport în data de 12 aprilie la reuniunea noastră. Astăzi își va prezenta proiectul de raport. Îi urez bun venit eh, cu această ocazie domnului Peter Jiharto, ministrul pentru afaceri externe și comerț al Ungariei. Așadar, eh, voi da cuvântul doamnei raportor, doamna Sargentini, timp de 10 minute. Înainte de a interveni, aș dori să pun accent, să vă spun că avem doar o oră pentru acest întreg uh, punct, deci pentru a beneficia de traducere și pentru a uh, termina la timp, vă rog să respectați timpul de vorbire și să nu depășiți timpul alocat. Doamna Sargentini, 10 minute maxim, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru, pentru prezentarea făcută raportului. Într-adevăr, aș dori să-l parcurg puțin. Acest raport se bazează pe articolul 83 al uh, regulamentului de procedură, care spune că Parlamentul are dreptul să facă o propunere motivată solicitând Consiliului să acționeze conform articolului 7 aliniatul 1 al Tratatului de Funcționare al Uniunii Europene. Și în 17 mai, plenul Parlamentului a solicitat Comisiei Libe să redacteze un raport în acest sens. În luna mai anul trecut se spunea că situația actuală din Ungaria reprezintă un risc de uh, încălcare gravă a valorilor uh, la care se face trimitere în articolul 2 al tratatului. De aceea se justifică uh, lansarea articolului uh, 7, um, aliniatul 1. Toamna și primăvara am, uh, uh am studiat situația, am avut o audiere publică, reuniuni cu experți împreună cu raportorii din umbră și cu ambele ocazii guvernul, am invitat și guvernul maghiar. Ministrul a fost prezent la audiere și am avut o uh, reuniune a raportorilor din umbră dedicată uh, explicațiilor acordate de raportorul Ungariei de la Bruxelles. Și astăzi i-am, i-am permis domnului ministru să se exprime în legătură cu acest proiect de raport. Este în continuare raportul, proiectul meu de raport și va trebui să vedem cum uh, va arăta la final. Aș dori să clarific că acest raport nu este o invitație de negociere cu guvernul maghiar. Acest raport este uh, transmis Consiliului pentru ca Consiliul să uh, decide dacă va demara o procedură împotriva unui stat membru atunci când acest uh, stat se îndepărtează de statul de drept, democrație și valorile europene. Nu este rolul Parlamentului să negocieze, pentru că am trecut deja de această fază. Rezoluția Parlamentului a menționat diverse subiecte de care uh, Parlamentul trebuia să ține cont. O listă lungă. Am luat toate aceste subiecte și le-am regrupat. Am găsit uh, o, logic, o ordine mai logică, am uh, pornit cu probleme legate de Constituție, de justiție, libertatea de exprimare și libertatea religioasă și am făcut acest lucru pentru că acest derapaj trebuie să fie uh, pus în centrul raportului. Cetățenii europeni au nevo- uh, merită să le fie apărate drepturile fundamentale și să fie tratați eg- egal în fața legii. Noi, cetățenii europeni uh, și cetățenii maghiari, trebuie să ne simțim în siguranță, respectați și avem datoria ca Parlament European ca atunci când un guvern nu mai asigură acest lucru, să intervenim. Cu două săptămâni în urmă am făcut prima prezentare și am parcurs conținutul raportului și după cum uh, am explicat și mi se pare important să explic din nou, toate lucrurile pe care le spun se bazează pe rapoarte ale unor organisme foarte importante și respectate, cum ar fi Consiliul Europei, OSCE și ONU. Am studiat uh, cauze uh, atât de la Luxemburg cât și de la Strasburg și este relevant cât, cât de multe din aceste, cât de multe rapoarte s-au redactat în acest sens în decursul anilor. Este prima dată când Parlamentul European redactează un asemenea raport și mi se pare foarte important să ne bazăm pe fapte și ca aceste lucruri să fie verificate. Raportul pe care îl aveți în față aportă data 12 aprilie. Am reușit atunci, cu câteva zile după alegerile din Ungaria, să aduc, să introduc concluziile preliminare ale misiunii de monitorizare OSCE și am de gând să introduc concluziile finale în raport dacă vor veni la timp. Și îmi imaginez că raportul trebuie să fie actualizat pentru a include evenimentele care au loc chiar acum, în special, în special uh, uh, legea numită de guvernul maghiar uh, Stop Soros. Aș dori să explic din nou că raportul examinează uh, mai mult decât implementarea și executarea legislației europene într-un stat membru. Ține cont și de încălcările într-un domeniu în care statele membre acționează autonom. Include de asemenea probleme care au consecințe pentru societate care nu sunt uh, legate de aspecte juridice sau nu sunt încă legate de aceste aspecte, însă care schimbă funcționarea societății și de, de, de exemplu, publicitatea de stat acordată doar anumitor publicații și uh, amenziile acordate unor partide politice și legislație retroactivă care are un efect negativ. De exemplu, vârsta de pensionare a uh, judecătorilor, precum și probleme uh, în procedurile de nerespectare a tratatelor, dacă fie că aceste proceduri s-au finalizat sau nu. Nu doar legea scrisă este vizată, ci rezultatele pe care le are și efectul asupra societății. Mă opresc aici, domnule președinte. Cred că am lucrat uh, corespunzător și plenul Parlamentului a avut dreptate când a spus că situația actuală din Ungaria reprezintă un risc clar de încălcare gravă a valorilor pe care se bazează Uniunea. Patru comisii din acest Parlament își redactează avize, două au fost deja votate, Comisia Afaceri Constituționale și Comisia Control Bugetar ieri, ambele comisii ne-au îndemnat pe noi la Comisia Libertăți Civile să înaintăm pentru a ajunge la o concluzie în legătură pentru o procedură conform articolului 7.1. Și uh, invit colegii să comenteze să, uh, și să îmbunătățească acest raport. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult, doamne raportor, doamna Sargentini. Acum vom trece direct la raportorii din umbră pentru că toată lumea va dori să intervină, voi ruga pe toată lumea, inclusiv raportorii din umbră, să se uh, limiteze la două minute. Știu că este destul de strict, însă dacă nu facem acest lucru, vom depăși timpul. Începem cu raportorii din umbră. Vreți mai mult decât două minute? Bine, haideți să vedem ce, cum merge. 3 minute pentru raportorii din umbră și restul uh, câte 2 minute. Doamna Sargentini a vorbit doar 6 minute în loc de 10, deci uh, haideți rapid. 3 minute pentru raportorii din umbră, 2 minute pentru restul. Mm, nume, raportorul din umbră din partea PPE, doamna Mețol, Roberta la 3 minute. Mulțumesc, Claude! Încep prin a spune că suntem cu toții conștienți că acest raport este unul fără precedent dar așa este și situația din Uniunea Europeană. Aș dori și eu să mulțumesc raportorii pentru abordarea sa. Am avut multe reuniuni ale raportorilor din umbră, am fost participat la aproape toate. Obiectivul era să avem o evaluare cât mai concisă și factuală a situației din Ungaria și multe reuniuni, inclusiv cea cu ambasadorul care, este, care a fost prezent, au fost uh, extrem de utile. Am văzut raportul și în acest uh, context vreau să pun câteva întrebări cu speranța că vor primi un răspuns. Am văzut că libertatea de exprimare, de întrunire, libertatea academică sunt uh, amenințate prin legislație, în special uh, în Universitatea Centrală Europeană. De asemenea, timpul acordat universităților externe de a îndeplini noi criterii este problematic în sine, întrebarea noastră este cine ar uh, s-ar înscrie la universitate a cărei existență nu este garantată. Și aceasta este uh, acesta este baza cauzei în care Ungaria a fost emisă în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, ca raportor din umbră și nu ca coordonator PPE ca atare, însă până la urmă este vorba de uh, o lege împotriva așa numiților agenți externi. Nici o schimbare din procesul legislativ nu va minimiza preocupările tuturor că este o ingerință uh, inutilă în uh, mod de funcționare a societății civile. Deci aș dori un răspuns de ce orice guvern ar încerca să se opună valorilor fundamentale ale Uniunii uh, și niciun fel de majoritate electorală, inclusiv indiferent cât de mare, nu poate să justifice o asemenea încălcare. Aș dori să uh, salut prezența domnului ministru aici și salut pe oricine care este dispus la dialog uh, și la găsirea unei soluții cu întregile, cu toate instituțiile europene, atât și în țara mea, Malta, însă realitatea este că miniștrii pleacă de aici astăzi și mâine încep o campanie anti-Bruxelles acasă. Am uh, apărut și pe câteva liste imaginare de dușmani a statului maghiar și știu, aș dori să știu ce fel de acțiuni va întreprinde guvernul acesta în Ungaria pentru a contracara acest lucru. Mesajul meu final uh, este uh, foarte îngrijorător când Comisarul pentru Drepturile Omului spune că Ungaria nu a respectat drepturile omului în ceea ce privește respectarea Uh, dreptul, drepturilor refugiaților. Felul cum îi tratăm pe refugiați este un test al uh, valorilor noastre și știu că mulți membri din grupul meu vor depune o serie de amendamente referitoare la subiectele abordate și aș dori să ne ajutați să răspundem la preocupările care au fost ridicate de toată lumea într-o serie de domenii legate de țara dumneavoastră. Vă mulțumesc. Uh, rapor... Domnul Josef Weidenhausen, din partea uh, Socialiștilor și Democraților. am să intru um, în câteva observații temeinice, situația din Ungaria ne îngrijorează deja din 2012, șase ani lungi. Întotdeauna a fost vorba de democrația, de starea de drept, dacă reflectă ce se descrie la articolul 2. Există îngrijorări care au fost uh, repetate de membrii noștri adesea. Nu am fost însă de acord întotdeauna când vine vorba de consecințele care trebuiau trase. Uh, Întotdeauna prevederile articolului 7 păreau o măsură de ultimă instanță și atacurile la adresa statului de drept uh, ne-au făcut uh, să decidem să alegem un instrument care încă așteaptă să fie în aplicare. Ne era însă clar că nu putem amâna problemele, problemele nu se rezolvă de la sine, mult, eh, mulți ani am asistat eh, cum situația s-a deteriorat treptat în Ungaria și a încurajat pe alții să imite ce se întâmplă acolo, astfel încât am ajuns să ne confruntăm la nivel european cu o potențială amenințare la adresa modelului democratic. Nu există democrații neliberale. Toleranța, libertatea presei, separarea puterilor în stat, independența sectorului judiciar și o societate civilă uh, vivace fac ca democrația să funcționeze. Fără acestea, o societate democratică nu funcționează. Ani îndelungați, Europa a trebuit uh, să treacă prin această experiență, îi se spunea odinioară, democrația populară, o experiență amară. Fără apărarea principiilor, democrația nu rămâne decât uh, o structură goală. Mecanismele funcționării democratice servesc în primul rând găsirii majorităților, totul trebuie să se desfășoare în mod uh, transparent. Alegerile parlamentare din Ungaria au adus un rezultat clar, iată de ce ar fi bine să se lămurească îndoielile care există în jurul acestor alegeri, dar nu acesta este subiectul de care ne ocupăm astăzi. Întrebarea centrală e la ce, este, la ce are dreptate, o, la ce are drept, îmi cer scuze, un guvern ales în mod democratic. Cu alte cuvinte, ce pot face când am o majoritate? Democrația înseamnă întotdeauna supunerea, îmi cer scuze, înseamnă întotdeauna apărarea um, celor mai vulnerabili și trebuie să ne asigurăm că drepturile lor sunt respectate. Despre asta e vorba. Nu e vorba despre o evaluare politică a celor petrecute în Ungaria. Poporul este cel care trebuie să decide în acest sens. Iată de ce nu e justificat că am ales uh, o procedură care analizează într-un mod destul de uh, uh de altfel îi sunt recunoscători raportoare că a ales o metodă de lucru uh, prudentă, cu mare atenție și că nu s-a lăsat uh, prinsă în politica, interacțiunea politică a grupurilor. Deplâng faptul că nu s-a organizat o misiune în Ungaria. Reprezentanții Ungariei sunt, uh, participă și dialogează cu Comisia de la Veneția, raportul ajunge la o concluzie evidentă și anume că nu există nicio îndoială că în uh, Ungaria s-a încălcat în mod repetat, s-au încălcat în mod repetat principiile articolului 2. Sprijinul pentru acest raport este unul amplu și uh, mă aflu la dispoziția colegilor uh, de a discuta amendamente. The ECR shadow is Marek Jurek. Mulțumesc, uh, Marek Jurek, în partea ECR. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Când am uh, citit acest proiect de raport, m-am gând, mă tot gândeam la Winston Churchill, acest raport uh, confirmă un adevăr binecunoscut că democrația parlamentară, cu toate avantajele sale, trebuie să lupte împotriva dezavantajelor sale. Acest raport este un list de fenomene prezente în orice uh, stat democrat. Nu știu de ce acuzăm doar Ungaria. Avem, am doar trei minute la dispoziție, deci uh, vreau să vă spun următorul lucru. Integrarea minorității rome, uh, de exemplu, jumătate din statele membre ale Uniunii au probleme asemănătoare. Din motive to- total necunoscute, doar Ungaria este acuzată în acest sens Însă Ungaria face mai mult decât alte state în acest sens. Deci nu prea înțeleg de ce uh, atât, atât de mulți oameni și partide politice uh, uh se conformă, uh, uh ascultă, și ascultă prejudecățile și nu pe uh, doamna vicepreședinte Iaroca, care uh, chiar în această sală a spus uh, în mod foarte clar ceea ce făcea Ungaria să integreze romii maghiari. grupul nostru s-a întâlnit cu domnul Gavor Poliac de la Universitatea din Peci și acesta a recunoscut că acuzele Uh, adresate Ungaria ar fi la fel de valabile și pentru guvernul socialist al uh, prim-ministrului Ghiurciani. Și în momentul respectiv nimănui nu-i păsa în legătură cu uh, de probleme legate de presă și așa mai departe. Deci, până la urmă, despre ce este vorba? Ține de standardele democratice Doamna Intveld ne-a dat un răspuns bun la această întrebare când ne-am întâlnit în decembrie. A spus, și citez, nu am putut compara legislația maghiară cu uh, legislația din alte state. Deci este o declarație foarte bună de justiție selectivă, pentru că, de fapt, Ungaria este tratată în mod diferit. s-a uh, reiterat și Guy Verhofstadt a reiterat acest lucru, sunt unii care, cărora nu le place deloc Ungaria în Uniunea Europeană. Domnul Weidenholzer a menționat că majoritatea nu are dreptul să dicteze minorității. Sunt și eu de acord Așadar, cu toții trebuie să stați în fața oglinzii și să vă spuneți acest lucru, că majoritatea nu are dreptul să dicteze minorității. Vă mulțumesc. The, uh, the, the Louis Michel. Raportorul din umbra al ALDE este lui Michel. Vă reamintesc însă a fost înlocuit de către coordonatorul al de Natalie Grisbeck. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Din păcate, lui Michel este uh, reținut în altă parte. Vă reamintesc că ceea ce ne unește astăzi este examinarea unui raport uh, special care ne angajează în mod serios și important uh, pe toți cei din spațiul european pentru că vorbește despre cetățeni europeni uh, care sunt, uh, de fapt, cetățenii maghiari. Este, nu este un proces de intenție împotriva poporului maghiar, este vorba de ceva care privește coerența a ceea ce înseamnă Uniunii Europene și recunoașterea drepturilor fundamentale a tuturor cetățenilor europeni, din ceea ce sunt și cetățenii maghiari în momentul de față. Îi mulțumesc uh, colegii noastre Judith Sargentini pentru munca sa foarte minuțioasă și riguroasă, care a, precis, a permis să avem un uh, raport concis, precis, măzurat și care uh, implică uh, uh, declanșarea acestui mecanism al tratatului, bazată pe analize ale actorilor internaționali, pluraliști, recunoscuți, legitimi și grupul nostru cu lui Michel ca raportor fictiv împărtășește abordarea uh, raportorului și celorlalți actori în legătură cu încălcarea drepturilor omului, în legătură cu fragmentarea acestora, acestor drepturi și de subminarea democrației, respectarea minorităților, pluralismul mass media, independența justiției și multe alte chestiuni. Și așteptăm cu mare interes și atenție și vigilență răspunsul pe care îl va da Consiliul, pentru că Sophie Intveld a fost interpelată de către colegul nostru de la ECR, va răspunde și ea, bineînțeles, în legătură cu această relatare a ceea ce ar fi spus, care a fost deformat și o invit să răspundă la aceste afirmații. Mulțumesc pentru GUE, Marie Christine Vergia. Oui, c'est un moment un peu particulier euh, pour ce Parlement, puisque c'est effectivement le premier rapport de ce type, et Madame Sargentini était... Mulțumesc, pentru că este într-adevăr o provocare. Cred că am reușit să facem față acestei provocări. Există multe întrebări dacă ne bazăm uh, pe prejudecăți politice, dacă e un proces de intenții sau dacă e vorba de norme democratice. Cred că în acest raport doamna Sargentini a putut uh, să se bazeze pe autorități internaționale recunoscute, pe decizii ale CEJ, pentru a evita oricum uh, că, să cadă în uh, capcane posibile. Îi mulțumesc uh, pentru că s-a concentrat asupra elementelor importante, precum protecția datelor. Ne basăm aici uh, pe decizia CEDO. Mi se pare o referință utilă. Libertatea de expresie, actualizată foarte bine în ce privește misiunea de observare electorală și raportul ONU în acest sens, libertatea religiilor care încadrează aici libertatea de a crede sau nu, problema drepturilor fundamentale ale refugiaților și solicitanților de, agi, de azil care fac obiectul unor atacuri deosebite, vă amintesc aici atacurile la adresa ONG-urilor, problema drepturilor sociale, de asemenea, mai ales în ceea ce privește uh, concluziile la care a ajuns Comitetul European pentru Drepturile Sociale, care, după părerea mea, servesc uh, drept uh, temele pentru folosirea unei părți a fondurilor europene. În capitolul referitor la corupție și conflict de interese nu face trimitere la OLAF. Cu toate acestea, OLAF a amintit și cred că la Comisia de Control Bugetar am discutat deja, Olaf a realizat numeroase anchete și face numeroase recomandări care fac trimitere la nenumărate nereguli, conflicte de interese și chiar scheme de fraudă organizată. Olaf consideră că mai multe milioane de euro trebuie rambursate de Ungaria și executarea recomandărilor sale depinde de autoritățile naționale. Comisia a afirmat în repetate rânduri că era una din uh, cele mai, unul din cele mai bune instrumente pentru a pune în aplicare recomandările OLAF și cred că Parlamentul European în raportul său nu poate să nu țină cont de toate acestea. În ceea ce privește libertatea de asociere, aș prefera să vorbesc despre un pachet legislativ împotriva ONG-urilor mai degrabă decât împotriva lui Soros. Soros e un fel de țap ispășitor care uh, e o justificare pentru toate inițiativele malefice și nesănătoase ale sistemului, uh, sistemul judiciar, uh, ce face o asociație atunci când îi se ia dreptul de a interveni, impozitul de 25%, inclusiv pe finanțările europene, conform unor anumite informații, am înțeles că s-ar fi revizuit uh, acest pachet după alegeri, nu știu dacă s-a întâmplat, se pare că procesul, în schimb, s-a accelerat. Aș vrea să știu dacă nu avem posibilitatea de a primi un aviz din partea Comisiei Europene, mai ales pentru că Comisia de la Veneția trebuie să se pronunțe pe 10 iunie și e important să așteptăm acest aviz și să avem un aviz din partea Comisiei în acest sens. Cred că, da, există numeroase elemente importante pentru a considera că s-a înregistrat o încălcare sistematică și sistemică a valorilor fundamentale ale Uniunii Europene, așa cum sunt ele descrise la articolul 2. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că pericolul e că există membrii de multă vreme care vor dori să ia cuvântul după domnul ministru. E un punct foarte interesant și nu vom mai avea timp la dispoziție. Am să vă spun, fac această observație întreagă pentru FDD, Laura Ferrara. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu uh, raportarei, uh, doamna Sargentini, pentru uh, efortul depus pentru raportul excelent pe care l-a prezentat. Eu am fost uh, raportoare pentru raportul referitor la situația drepturilor fundamentale în Europa în 2013 și 2014. Țin minte că deja la acea dată se vorbea de nevoia unei monitorizări uh, în funcție de țară, tocmai pentru a asigura respectarea drepturilor fundamentale și pentru a preveni încălcarea acestora. Deja atunci existau îngrijorări referitor la faptul că ar putea să se creeze un fel de listă neagră pentru așa zisele țări rele. Și tocmai uh, exista teama ca țări uh, precum Ungaria, care deja de atunci uh, făcea obiectul unor atenții, unei monitorizări pentru presupuse încălcări dacă totuși nu se dorește ca Uniunea Europeană să domnească ipocrizia și dacă se privesc, se analizează criteriile de la Copenhaga înainte ca uh, un stat să adere la Uniunea Europeană, după care aceste criterii sunt uitate odată ce țara a aderat. Dar trebuie să fim atenți, uh, să monitorizăm că se respectă drepturile fundamentale în fiecare stat membru al Uniunii și să ne asigurăm că, într-adevăr, uh, fiecare țară, atunci când dorește, decide să adere la Uniunea Europeană, respectă principiile pe care Uniunea se fondează. Intrând aici statul de drept, e de negândit o Europa a la carte în care fiecare alege după bunul plac și lasă deoparte ce îi e mai puțin pe plac se decide, prin urmare, ignorarea propriei răspunderi uh, în ceea ce privește fenomene europene, dacă chiar nu globale. În caz uh, elogment în acest sens îl reprezintă gestiunea fluxurilor migratorii în Europa. Aici guvernul maghiar uh, încearcă să eludeze propriile răspunderi și pare că vrea să refuze recolocarea solicitanților de azil în toate statele membre. Vorbim după aceea de încălcarea principiului de non-refoulement, de detențiile ilegale ale minorilor pe parcursul acei, acestei proceduri. Mă întreb, în momentul în care se decide aderarea la Uniunea Europene și se decide beneficierea unor de, de finanțare care vine de la Bruxelles, atunci dacă se hotărăște profitarea de aceste avantaje înseamnă că trebuie să, ca statul respectiv să-și asume și răspunderea. În primul rând, protejarea drepturilor fundamentale și a statului de drept. Îmi doresc ca Uniunea Europeană să dea dovadă de dorința de a monitoriza îndeaproape Ungaria și sper ca Ungaria să da dovadă de disponibilitate de a coopera și să asigure respectarea statului de drept. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult că v-ați încadrat în timp. Trecem acum la domnul Șiarto. Cred că raportoarea a stabilit uh, contextul în care se va desfășura intervenția dumnealui, de altfel intervenție stabilită de comun acord cu raportarea. Îi dau cuvântul domnului iartă. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, înainte de toate aș dori să vă mulțumesc pentru invitația la dezbaterea de astăzi. Cred că este o decizie inteligentă de a permite instituției care are în exclusivitate autorizația de a reprezenta poporul maghiar să ia parte la această dezbatere. Și dacă îmi permiteți, domnule președinte, stimați membri Parlamentului European, aș dori să îmi folosesc limba maternă în intervenția mea. Stimați membri ai Parlamentului, înainte de toate, dați-mi voie să vă povestesc ce s-a întâmplat în urmă cu două săptămâni și jumătate am avut alegeri parlamentare în uh, țara mea și s-au înregistrat uh, încercări de a um, interveni în acest proces. Actori externi au încercat să sumineze poziția guvernului maghiar. Și în această instituție, de asemenea, mulți au încercat să influențeze rezultatul alegerilor. De altfel, stau uh, filtrat informații menite să ajute opoziția maghiară. Poate ar trebui să analizăm împreună rezultatul alegerilor. Prezența la vot a fost de 70%, cea mai ridicată în multă vreme. 49,6% din voturile emise au fost în favoarea partidului aflat la guvernare Fides. A primit 2.800.000 de voturi, aproximativ, cu aproximativ un milion de voturi mai mult față de cel de-al doilea partid și cu 330.000 de voturi mai mult decât toate partidele din opoziție la oaltă. Cetățenii maghiari pe care doriți să-i protejați nu știu de cine s-au pronunțat clar când vine vorba de ultimii opt ani în Ungaria și aprecierea lor diferă de a dumneavoastră maghiarii au scos în evidență de asemenea și încotro ar dori să se îndrepte în următorii ani și v-ar ruga să țineți cont și să respectați deciziile lor, nu ar trebui să le puneți sub semnul îndoiele și nu ar trebui să îi pedepsiți. Firește, știu că nu sunteți de acord cu decizia pe care au luat-o cetățenii maghiari în urmă cu două săptămâni. Poate că vă frustrează felul în care au decis maghiarii, însă cetățenii maghiari sunt cei care merg la vot, nu dumneavoastră. Deci ei pot să se pronunțe referitor la viitorul Ungariei, în timp ce dumneavoastră nu. În urmă cu două săptămâni și jumătate, cetățenii maghiari au avut o alegere clară în fața lor o politică, o politică împotriva migranților, menită să protejeze pe cetățenii maghiari, era promovată sau o altă ofertă promovată de ONG-uri și străini pe, în favoarea migranților și cetățenii maghiari au s-au pronunțat clar în favoarea opțiunei noastre, care ne dă o misiune clară. Ungaria nu va fi o țară care să primească migranți, nu va fi o țară destin, de destinație pentru imigranți. Sunt pregătit, eh, prin urmare, să continuăm cu dezbaterea încrâncenată între maghiari și comisia dumneavoastră referitor la migrație, dar suntem pregătiți pentru această dispută. Guvernul maghiar va continua pe făgașul său și credem că doar cetățenii maghiari pot decide cine poate intra în țară și cu cine vrem să trăim în țara noastră continuăm să ne protejăm frontierele, protejându-ne în același uh, fel siguranța cetățenilor noștri. Nu vom accepta cotele obligatorii și nu vom accepta de asemenea faptul că o societate multiculturală ar uh, prezenta mai multe avantaje decât o societate omogenă, uniformă. Puteți să vă așteptați așadar că vom uh, păstra Ungaria o țară a maghiarilor. Acum, uh, doresc să discut despre raportul pe care îl aveți în fața dumneavoastră. Sunt uh, o mână de minciuni, minciuni sfruntate. Raportarea a ținut cont de orice, doar nu de realitate, când a pus la oaltă, a petecit acest raport. E o minciună. În Ungaria, presa este mult mai diversificată decât în multe state europene. În Ungaria, de pildă, nu s-a putut ascunde săptămâni faptul că uh, migranții ilegali uh, sunt vinovați de infracțiuni grave. Acest lucru nu ar fi putut să rămână ascuns uh, în Ungaria. Aici există tot atât de multe canale de televiziune care se opun guvernului, cât există pro-guvern. De altfel, canalul de televiziune cel mai vizionat este criticul cel mai încrâncenat al guvernului. Dacă priviți uh, cum stau lucrurile pe internet, majoritatea paginilor uh, au atingere critică la adresa guvernului și portalul de știri cel mai vizionat pe internet este unul din cele mai critice. În campania electorală, pe baza documentelor care au fost filtrate de la Bruxelles, s-au prezentat acuzații zilnice, minciuni împotriva unor reprezentanți de frunte ai guvernului. În ziua votului, Mass media a sărbătorit alta ridicata prezență la vot pentru că au crezut că va duce la prăbușirea partidului aflat la guvernare, însă lucrurile nu au stat așa. Raportul din fața dumneavoastră afirmă că ONG-urile sunt oprimate în Ungaria. E o minciune sfruntată. În Ungaria există 65.000 de ONG-uri, 65.000. O parte dintre acestea se plâng, într-adevăr, doar acelea care au devenit uh, pe șleau jucători politici care au participat în campania electorală și care au încercat să mobilizeze oamenii să voteze împotriva guvernului și aceste ONG-uri au primit finanțare considerabilă din uh, afară. Cred că maghiarii au dreptul să știe dacă aceste ONG-uri finanțate din străinătate sunt uh, într-adevăr uh, să, să știe pe cine reprezintă și interesele cui le apără voi aici în Parlamentul European promovați transparența. Ei, dacă promovați transparența, de ce nu spuneți de unde au primit aceste ONG-uri, de unde și-au primit resursele? Dacă vă temeți să arătați de unde, atunci nu putem să vă ajutăm. În raport uh, afirmați de asemenea că antisemitismul e o problemă în uh, Ungaria. Trebuie să contest cât se poate declara acest lucru, pentru că adevărul e că nicio țară din Uniunea Europeană nu a făcut atât de mult împotriva antisemitismului ca Ungaria. În Ungaria, la Budapesta, tinerii evrei, mă întreb oare uh, unde sunt atacați tinerii evrei pe stradă sau uh, vârznicii evrei, în timp ce în Ungaria, în Budapesta, trăiește o, cea mai mare comunitate de evrei din Europa care trece la ora actuală printr-o renaștere conform uh, Israelului. În codul nostru penal, de altfel, negarea Holocaustului este o infracțiune gravă. Doamnelor și domnilor, așadar, stimați uh, deputați, Iată câteva exemple punctuale privind așa zisele dovezi pe care le introduceți în raport și cum stau lucrurile în realitate. Înțelegem, firește, care e uh, raționamentul din spatele acestui uh, raport. Aveți uh, o politică promigrație și criticați Ungaria, ne criticați pentru că ne opunem aplicării acestei politici și nu puteți să vă executați această politică extremă în favoarea migranților. Și trebuie să vă dau vești proaste, din păcate, pentru dumneavoastră, și anume că se pare că noi, conform voinței maghiarilor, nu vă vom permite să puneți în aplicare planul Soros, planul pentru migrație. Iată, în acest fel nu protejăm doar cetățenii maghiari, ci și cultura europeană și istoria europeană în cele din urmă. Vă mulțumesc că m-ați invitat pentru a vă spune adevărul despre Ungaria. Uh, cei care uh, nu sunt membri acestei comisii, vă rog să vă uh, abțineți, să aplaudați. Noi 9 membri uh, vor lua cuvântul în ordinea indicată de secretariat. Îi rog pe colegi să uh, respecte termenul de două minute. Uh, deci, ministrul a vorbit cu acordul raportorului, pe durata uh, convenită. Uh, raportoarea uh, va lua cuvântul la sfârșit. Deci, domnul Niedermüller, domnul Bonim, domnul Bogan, doamna Gal, doamna Albrecht, doamna Iuroca, doamna Invelt și doamna Gugisca vor lua cuvântul. și doamna Morvai și doamna Zver, care nu sunt uh, membri ai Comisiei uh, Libe. Începem cu domnul Niedermüller, două minute. Vă rog, liniști, liniști. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Uh, ministrul a descris uh, ceea ce s-a întâmplat uh, după alegeri, însă aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că nu vorbim despre rezultatul alegerilor. Aceste rezultate nu au fost puse sub semnul întrebării. Totuși, aș vrea să atrag atenția asupra trei aspecte. Ministrul a subliniat faptul că media maghiară este liberă. A spus că există Uh, de plină libertate a mediei în Ungaria. Aș vrea să atrag atenția Ministrului asupra ultimelor rapoarte internaționale care descriu faptul că, din punct de vedere al libertății presei, uh, Ungaria este pe locul 76 uh, aș dori să vă atrag atenția și asupra faptului că din 2010 indicele indexul, uh, indicele corupției uh, s-a înrăutățit și nu e concluzia mea, ci concluzia uh, Comisiei Cont și președintele acestei comisii aparține aceleași familii politice ca domnul ministru. Democrația, după părerea mea, nu înseamnă uh, Uh, consider, să considerăm uh, pe oponenții politici ca și dușmanii noștri. Democrația înseamnă libertatea de a gândi diferit, uh, a oferi protecție celor care gândesc diferit. Nu înseamnă să faci liste sau să îi urmărești pe acești oameni. Democrația nu este tirania majorității, ci este o încercare de a găsi un compromis. Cred că despre asta este vorba în acest raport, nu despre guvernul maghiar, nu e vorba vorba de condamnarea Ungariei. Nu este pentru sau împotriva migrației, ci pentru principiul de bază al democrației pe care și guvernul maghiar ar trebui să-l reprezinte, să-l respecte, mă scuzați. Bun, vă rog, uh, regula ceea ce privește aplaudatul se aplică tuturor. Uh, domnul Boni, două minute. Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru. ați invitat ca și oaspete uh, pe domnul ministru pentru o dezbatere rațională și calmă. Însă uh, ați, s-a dovedit că uh, ați vrut să fiți autoritar. Vă rog să aveți grijă de modul în care vorbiți și de modul în care ne adresăm. Vreau să-i mulțumesc raportoarei pentru excelenta sa muncă bazată pe uh, cercetare. În ceea ce este pachetul Soros, uh, sunt eforturi consecvente de a uh, stigmatiza anumiți oameni și anumite ONG-uri. Măsurile propuse vor subjuga viața civilă uh, guvernului, uh, vor da liber uh, arbitrului și motivațiilor împotriva libertății de exprimare din Ungaria. O altă preocupare serioasă exprimată în raport este concentrarea mediei. Este clar intenția uh, Uh, de a deține puterea asupra uh, stațiilor uh, de radiodifuziune și televiziune pentru a subjuga părerea oamenilor. Ungaria urmează tradiția regimurilor autoritare și a legislației adoptate de Putin în ceea ce privește ONG-urile. Acest lucru se răspundește în regiune. Mă amintesc de domnul Orban personal uh, de mulți ani încoace. Deci este foarte uh, trist uh, că se îndreaptă către soluții autoritare, dar asta arată că nu trebuie să privim Ungaria ca pe o problemă izolată, pentru că autoritarismul Uh, întărește uh, amenințarea la adresa democrației în Europa și dincolo de Europa. Vă îndemn pe toți să nu uh, vă, să nu să fiți vigilenți Trebuie să transmitem un mesaj clar poporului uh, ungar că societatea uh, civilă din această țară nu este singură și democrația nu înseamnă numai câștigarea alegerilor. Mulțumesc. Domnul Becker. Mulțumesc. Salut uh, că vă aflați aici în comisia noastră ca vecin din uh, Austria și ca prieten, mă bucur că am ocazia și de a exercita critică, de a spune adevărul, e vorba de subiecte importante. E neliniștit ca cel de-al doilea partid din uh, Ungaria, Iobic, cu 20% din voturi, a reușit să dobândească acest statut cu propagandă antisemită. Guvernul maghiar nu ar trebui să joace acest joc murdar în care atacă indivizi cu cuvinte precum, citez, din uh, un discurs al uh, lui Victor Orban. Luptăm împotriva unui dușman care e altfel decât noi, nu deschis, ci ascuns, viclean, nu național, ci internațional, unul care nu crede în muncă, ci speculează cu bani, care nu are o patrie proprie, ci așa se comportă ca și cum ar stăpâni toată lumea. Uh, Rezoluția împotriva antisemitismului pe care a adoptat-o uh, acest Parlament cu majoritate de trei sferturi dincolo de granițele partinice și pe care a, a elaborat-o această comisie, dacă ar aplica definiția antisemitismului, ar putea, ar trebui să um, atace penal uh, acest discurs. Această formulare folosită de Orban este retorică antisemită, arhicunoscută. Comunitatea evreiască este extrem de îngrijorată, nu doar în Ungaria, dar în Ungaria mai ales, în calitatea uh, un președintele unei grupe care luptă împotriva antisemitismului, trebuie să critic cât se poate de tare acest limbaj și să-i cer guvernului dumneavoastră să renunțe la aceste atacuri și la acest limbaj pe viitor și să atace oriunde se înregistrează asemenea afirmații. Gândiți-vă la viitorul oamenilor din țara dumneavoastră, pentru că viitorul lor e în Europa. Dați dovadă de răspundere și renunțați la acest proces periculos. Mulțumesc. Uh, Mr. Albrecht, please. Domnul Albrecht. Um... Mulțumesc, înainte de toate doresc să vă mulțumesc, uh, să mulțumesc raportoare și să o felicit pentru raportul dumneavoastră. Cred că este important pentru Comisia noastră și pentru Parlamentul European să urmărim serios acest subiect, așa cum s-a făcut în acest raport și nu uh, este un atac între grupuri, așa cum se afirmă, ci este vorba de apărarea valorilor fundamentale în toate statele membre. Avem probleme în toate statele. Aici avem un caz, o precedent um, la care trebuie să ne referim pentru că trebuie să ne asigurăm că drepturile fundamentale sunt apărate în Uniunea Europeană, sunt ancorate în tratat și de altfel, profit de ocazie pentru a sublinia că și Ungaria este cea care a semnat aceste tratate. Cu alte cuvinte, legislația europeană se aplică în Ungaria și instituțiile europene sunt instituții alese care reprezintă și poporul maghiar. Și deputații europeni sunt aleși direcții uh, de Ungaria și reprezintă aici poporul maghiar. Și așa va rămâne atâta vreme cât Ungaria va rămâne în Uniunea Europeană și trebuie să respecte regulile. Mi se pare dezamăgitor în mod deosebit faptul că uh, aș fi așteptat aici o dezbatere mai pe conținut, o dezbatere corectă, deschisă, însă ce am auzit este unul din discursurile cele mai lipsite de respect pe care le-am auzit în această instituție. Pentru mine este îngrijorător și alarmant și felul în care ați uh, recurs uh, pur și simplu la un mod propagandist pentru a evita orice critică și uh, n-ați câștigat decât aplauzele invitațiilor dumneavoastră aici în Parlament, după care să vă permită să spuneți că nu există antisemitism în Ungaria și să stați lângă un deputat care a spus că evreii maghiari ar trebui să se joace cu penisul lor circumcis, am încheiat citatul, un membru, da, al partidului Iobic, cu care colaborați întotdeauna aproape și care a fost de asemenea ales în Ungaria, mi se pare scandalos și trebuie să luați în serios aceste întrebări, pentru că, în clas contrar, este o încălcare clară și împotriva valorilor fundamentale ale Uniunii Europene. Doamna Gal. domnule președinte. Cred că această dezbatere este rușinoasă și nu este una demnă. Acest Parlament nu ar trebui să facă acest lucru. Aceste contribuții sunt lipsite de demnitate. Sunt nedrepte față de Ungaria și cetățenii uh, maghiari. Cred că măcar putem să ne purtăm uh, uh, în mod adecvat. Cei care ne-au jignit ar trebui uh, să își ceară scuze. Nu vreau să mă refer la minciunile și declarațiile din raport, însă o să citesc în engleză societatea nu uh, se uh, bazează pe justiție și acest lucru uh, este jignitor. Este un atac uh, la statul nostru de drept care datează de mii de ani. De aceea cer raportoarei să-și ceară scuze pentru această declarație. Însă vreau să merg dincolo de această declarație. Ceea ce pot să citesc în acest raport uh, Uh, pagini întregi care descriu țara ca și cum ar fi o dictatură din Africa Centrală, ca și cum nu am vorbit despre un uh, stat membru al Uniunii Europene unde alegeri democratice au avut loc uh, de curând unde există un sistem juridic care funcționează. Este umilitor pentru mine și pentru cetățenii maghiari. De aceea aș vrea să uh, vă rog să vă schimbați minciunile și stilul uh, care uh, este rușinos. Vorbiți de fapte, dar acest raport și declarațiile dumneavoastră sunt pline de minciuni, cu lucruri care induc în eroare și nu de fapte. Vă referiți uh, la uh, Consiliul Europei, la OSCE și alte organizații internaționale. De unde și-au luat informațiile? De la aceleași 5 sau 6 ONG-uri și așa numiți experți. Se bazează uh, pe uh, opiniile acestora care nu sunt corecte. Uh, uh, eu resping declarațiile dumneavoastră. Noi nu lucrăm împreună cu uh, Iobi, cu partidul de extrema dreaptă. De asemenea, resping acuzațiile pe care ni le-ați adus. Ne acuzați de ceea ce nu am făcut. Uh, acesta uh, este uh, un proces nedrept. Ați hotărât asupra sorții noastre din cauza politicii în domeniul migrației și acest lucru este inacceptabil. Mulțumesc, doamna Intelt. De unde să încep? În primul rând, este un caz clasic de regim autocrat care ajunge la putere uh, făcând pe victima și ceilalți sunt inamicii. Există o conspirație și aceștia mint. E un exemplu clasic. Nu aveți în proprietate poporul maghiar. Ați fost aleși să îi reprezint, să reprezentați temporar. Și aș vrea să știu, pentru că am ascultat mare parte din intervenția dumneavoastră, după care am pus uh, căștile la o parte, că deja uh, am simțit unde mergeți, am, uh, pur și simplu am obosit să vă ascult toate acuzațiile și minciunile împotriva noastră. Însă mă întreb, cum credeți că reprezentați cealaltă jumătate a poporului care nu a votat pentru dumneavoastră. Zecile de mii care au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva regimului noastră autocrat. Uh, și este foarte clar cum uh, uh propaganda noastră controlată de uh, stat o să ilustreze această Uh, sau să raportez asupra acestei uh, dezbateri. Noi vom fi dușmanii cei răi și dumneavoastră victima. Vorbiți de domnul Soros, uh, care chipurile finanțează această conspirație împotriva dumneavoastră. Poate că ar trebui să știm mai multe despre propriile dumneavoastră uh, surse de finanțare. Uh, abuzați, folosiți în mod abuziv fondurile europene pentru liderii dumneavoastră uh, uh, corupți. Uh, uh, cum Uh, uh, finanțarea din partea domnului Putin sau a lui Steve Bannon, celălalt finanțator al dumneavoastră. Uh, pentru a încheia, cred că trebuie să salutați acest raport, pentru că confirmă exact ceea ce dorește să realizeze domnul Orban. Un regim diferit, un sistem diferit. A spus că vrea să creeze o democrație uh, iliberală și este o neînțelegere pentru că democrația iliberală nu există. Deci trebuie să fie autocrație iliberală pentru că și asta înseamnă că face o treabă foarte bună. Deci dacă Parlamentul European uh, conchide că există o problemă sistemică, de fapt confirmăm faptul că domnul Orban face exact ceea ce vrea să facă. Deci nu puteți să fiți în dezacord. Și o ultimă remarcă. Uh, ați nesocotit uh, pe mulți din țara dumneavoastră și din afara țării noastre și există un principiu care mă ghidează ca uh, politician. Uh, fi uh, drăguț uh, cu oamenii atunci când ești în ascensiune, pentru că o să te întâlnești cu ei atunci când uh, uh o să uh, fii în decădere. Vă mulțumesc. Hazugságok. Vreau să uh, confirm ceea ce am spus, că raportul este plin de minciuni și informații care ar putea să se uh, aplice și uh, guvernului Ghiurciani, care a fost în, la putere până în 2010. Vorbiți despre trupele paramilitare care bagă teama în populație. Asta s-a întâmplat înainte de 2010 uh, și guvernul socialist nu a făcut absolut nimic în acest sens. Deci nu prea știu la ce vă referiți când menționați aceste lucruri. Doamna Sargentini a spus că a verificat uh, toate faptele din raport. Dați-mi voie să vă spun din nou care sunt așa, zise aceste așa zise fapte, așa zise afirmații adevărate. Eh, probabil că nu ați auzit despre trupele paramilitare neonaziste din eh, Suedia. Atunci când oamenii erau uciși în Ungaria, nu v-ați eh, ridicat împotriva guvernului Iurceanii. La punctul 4.4 se spune că copiii romi sunt segregați și că condițiile lor de trai s-au deteriorat conform uh, studiilor Comisiei Europene comparativ cu 2011 și constatările din 2011, abandonul școlar a scăzut și astăzi fiecare copil rom merge la grădiniță de la vârsta de 3 ani datorită noi legislației care a schimbat situația segregării. Până la vârsta de șase ani, acești copii vor avea cunoașterile, cunoștințele necesare pentru a intra în școlile normale. Să spuneți din nou că uh, uh copiii romi sunt uh, la punctul 46, 48, spuneți că șansele copiilor romi s-au deteriorat, uh, datele ne arată că este chiar invers, avem o creștere de 10% a școlarizării, de asemenea problema din orașul Mișcolț, Mișcolț și în alte sta, orașe, de la punctul 45, uh, aceste afirmații sunt false. Dacă ați corecta aceste lucruri, uh, probabil ați uh, salva reputația și profesionismul Parlamentului, uh, Parlamentului European, pentru că dezbaterea de astăzi ar șoca pe cetățenii europeni și mă întreb de ce acest raport conține o serie de minciuni și neadevăruri cum de nu s-au luat în considerare punctele noastre de vedere. Doamna Gajinska, maxim două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Salut pe prietenii noștri maghiari și pe ministrul maghiar fac un apel la dumneavoastră să dormiți o noapte bună de somn și să, după aceea să recitiți raportul și să vă dați seama că este bazat doar pe fapte. Stimați colegi, stimați prieteni, vă rog, nu vedeți relațiile cu Uniunea Europeană ca un joc uh, al bătăliei până la moarte, unde este doar un singur câștigător. Noi vrem să împărtășim aceste valori cu state cum ar fi Olanda, Germania, Franța, noi tocmai ieșeam atunci din regimul comunist și în lupta împotriva regimului comunist. Aceste organizații internaționale pe care acum vreți să le dați afară din Ungaria ne-au susținut și au avut un succes foarte mare în lupta împotriva comunismului, încât am ajuns în Uniunea Europeană nu vă place acum uh, de aceste ONG-uri? Spuneți că toate ONG-urile finanțate de Soros mint din acțiunile dumneavoastră, mie mi se pare foarte clar că Uh, articolul 7 va fi declanșat sau fondurile structurale vor fi fie înghețate sau reduse semnificativ pentru statele noastre și, prin urmare, dezvoltarea statelor noastre va scădea, se va, va încetini. și foarte repede ne vom regăsi sub influența Rusiei președintelui Putin. Așadar, vă rog, gândiți-vă la despre ce este vorba, recitiți acest raport și vă rog, nu priviți această dezbatere ca uh, o conspirație împotriva Ungariei sau a societății maghiare noi vrem ca Ungaria și Europa Centrală să rămână în Uniunea Europeană. Vrem să fim parteneri puternici în, într Uniunii Europene, să fim parteneri și nu în afară. Putem să dăm cuvântul la maxim 2 Uh, membrii care nu aparțin Comisiei Libe au convenit să intervină maxim un minut. Doamna Morvai, un minut. Mulțumesc și vă mulțumesc din nou. Uh, mulțumim Uniunii Europene că ne consolidează coeziunea națională. Atacurile dumneavoastră au un rol foarte important la nivel intern Acum oamenii se uită către Ungaria din toată Europa, mă simt foarte bine că sunt din Ungaria, oriunde merg sunt uh, felicitată pentru uh, puterea cu care am, ne-am opus imigrației mas- în masă și că am arătat lumii și vă mulțumim Uniunii Europene pentru acest lucru. Poate vă întrebați de ce uh, Uniunea Europeană atacă cel mai mult cele două state, Ungaria și Polonia, care sunt atât de uh, văzute cu ochi atât de buni în Europa. Pentru că componența politică a Parlamentului European nu reflectă alegerile reale a, ale cetățenilor europene. Aceste lucruri se vor schimba în, la alegerile din 2019 uh, cu Fides vom crea un nou PPE ca Parlamentul European să reprezinte majoritatea cetățenilor europeni și a valorilor lor, pentru că dacă am fi noi acolo, nu ar fi posibil ce, să faceți ce faceți dumneavoastră acum și uh, așa nume să părepsiți uh, țara. Domnul Zver, aș dori să spun că nu toți eurodeputații sau nici măcar toți membrii PPE au aceeași părere în legătură cu acest subiect. Această discuție nu mi se pare foarte utilă, nu mi se pare că unește Uniunea Europeană pentru viitor. Uh, guvernul Or- Orban a făcut foarte mult pentru integrarea uh, minorităților rome și pentru alte minorități. Cu 10 ani în urmă, minoritatea slovenă era pe care de dispariție în Ungaria, însă acum, cu ajutorul guvernului maghiar, a devenit o minoritate puternică. Știu aceste lucruri pentru că noi suntem un stat învecinat cu Ungaria, deci nu aș uh, avea o opinie atât de finală în legătură cu acuzele aduse în raport guvernului maghiar. Și am, aș dori să avem mai mult respect reciproc între noi. Vă mulțumesc. După cum am convenit, uh, îi vom da cuvântul domnului ministru de până la 5 minute și după aceea vom da cuvântul doamnei Sargentini în încheiere. Există un anumit, un anumit sentiment de urgență între ONG-urile. Avem și reprezentanți ai uh, societății civile. Care este sentimentul în legătură cu statele europene care critică guvernul, de ce există această teamă de criticile adresate guvernului? De ce se pune presiune asupra ONG-urilor, inclusiv cele internaționale, care nu au voie să existe în, în Ungaria? Este o întrebare care corespunde cu raportul doamnei Sargentini. Dumneavoastră negați că se întâmplă acest lucru de exemplu, Amnesty International. Nu aveți puterea să faceți față criticilor? Orice stat poate să facă față criticilor adresate guvernului său. Puteți să ne răspundeți și în scris dacă răspunsul va necesita mai mult de uh, 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. Ceea ce ați pe baza ce, celor spuse de dumneavoastră, trag următoarele concluzii. Dacă, dacă se acuză Ungaria în Parlamentul European este în ordine, calomnia, calomnierea guvernului este în ordine și toate aceste comportamente sunt acceptabile. Oricine respectă democrația ar, s-ar opune unei asemenea abordări. După intervenția dumneavoastră, câțiva membri au folosit un limbaj destul de emoțional, dar vă, vă rog ca în cele 5 minute pe care vi le-am alocat, în restul intervenției dumneavoastră, să uh, încercați, vă rog, să folosiți un limbaj care să uh, acorde demnitate acestor proceduri. Să încercați, vă rog. Vă fac această solicitare. Noi discutăm aici raportul doamnei Sargentini. Vreau să facem doar acest lucru, nu vreau să ajungem la o mare ceartă Vă rog să puneți accentul pe întrebările specifice care v-au fost uh, adresate. Ar fi mult mai util decât să ne lansăm în acuzații reciproce. Stimate domnule președinte, credeam că libertatea de exprimare și libertatea de opinie mi se aplică și mie în această aulă, însă dacă nu este cazul, atunci mă voi conforma cu regulile dumneavoastră. Sunt încă de părere că Aici, în această dezbatere, Ungaria a fost atacată, nedreptățită și nu poate să accepte faptul că și nu pot să accept faptul că răspunsul este uh, descris ca un atac. At- și dumneavoastră vă exprimați doar opinia în legătură cu ceea ce spun. Terez că am câștigat trei uh, alegeri consecutive cu o majoritate de două treimi, de trei ori. Întrebați ce legitimitate am să reprezint poporul maghiar. Vă pot întreba pe dumneavoastră cât de mulți uh, cetățeni europeni v-au votat pe dumneavoastră ca să le dați lecții maghiarilor. Aș dori să vă spun că Ungaria are o dezbatere cu George Soros. Nu suntem de acord pe mai multe aspecte în, în ceea ce privește migrația. George Soros nu și-a dorit ca guvernul nostru să câștige alegerile și nu și-a ascuns această părere, însă atunci când eh, vor, dialogăm cu George Soros, nu uh, vorbim despre religia sa sau originea sa etnică. Uh, noi și partidul de extremă dreapta Iobic uh, am fost acuzați aici. Vă aș dori să menționez că campania electorală a opoziției s-a referit doar la Uh, un aspect. Verzii și socialiștii au încercat să ajungă la un acord cu Iobic pentru a da jos guvernul, iar acum dumneavoastră mă acuzați pe mine de cooperare cu partidul Iobic, însă socialiștii și verzii s-au aliat cu Iobic în timpul campaniei electorale. Domnule președinte, aș dori să vă comunic că am transmis uh, răspunsuri factuale în legătură cu toate, care contracarează toate afirmațiile din acest raport. În legătură cu întrebarea dumneavoastră despre ONG-uri, cred că este corect ca poporul maghiar să aștepte o să se aștepte la o finanțare transparentă a organizațiilor care doresc să influențeze opinia publică în Ungaria. Deci este, o, este legitim să așteptăm transparență din partea partidelor politice, dar aceeași nivel de transparență de la ONG-urile care sunt finanțate din exterior și care doresc să influențeze opinia politică maghiară. De ce trebuie să rămână un secret finanțarea acestora? Domnule președinte, uh, trebuie să neg ceea ce ați spus și anume că ONG-urile nu pot să opereze în Ungaria. Nu este adevărat. Vrem ca ONG-urile să publice uh, sursele de finanțare. Nu cred că acest lucru uh, face uh, existența lor imposibilă să publice sursele lor de finanțare. Pentru noi transparența este foarte importantă. În ceea ce privește libertatea academică, avem peste 24 de universități în, în Ungaria și doar una se uh, plânge în legătură cu aceste noi uh, reguli. Avem cel puțin trei universități americane care funcționează în Ungaria, însă auzim plângeri doar din partea uneia care nu este mulțumită de condiții. Deci dacă o universitate americană este dispusă să semneze un acord de cooperare cu noi în Maryland, de ce să nu facă și o alta același lucru? Salut faptul că mi-ați dat posibilitatea să mă exprim în Parlamentul European, însă nu acceptăm minciunile pe care le răspândiți despre Ungaria în acest Parlament, deci uh, voi uh, trimite un răspuns scris în care voi contracara toate minciunile din acest raport. Președintele, mulțumesc uh, interpreților pentru timpul suplimentar alocat. Dăm cuvântul acum doamnei raportor Sargentini. Uh, da, trebuie să fie un punct de procedură, sper. E, într-adevăr, un punct de procedură? Principiul general al întâlnirii noastre de astăzi a Parlamentului, de altfel, reprezintă respectul minorităților și vă rog, domnule președinte, protejați drepturile minorităților din această sală. Pentru că nu e un punct de procedură, e ridicol, spune președintele. Și noi, minoritățile, avem dreptul să ne exprimăm. Niște simple aplauze nu pot uh, conduce activitatea acestei comisii. Vă rog să protejați minoritățile în activitatea noastră. Domnule Iurec, a fost ridicol. Domnul Sargentini, vă rog. Interpreții lucrează în plus, așa că nu pierdeți timpul. Da, apreciez într-adevăr uh, acest timp în plus, deoarece cred că într-o dezbatere precum cea de astăzi, uh, unde se pare că nu dialogăm unii cu alții, e important ca fiecare să poată asculta în limba pe care îl interesează. Mult pentru acei colegi uh, care afirmă că există greșeli în raport, uh, am de spus că invit uh, să corecteze aceste greșeli printr-un amendament, pentru asta există procedura Cred că termenul limită pentru amendamente e data de 15 mai. Domnul președinte, înțeleg foarte bine că deputații eh, servesc politica de partid, așa fac și eu când e util. Aici însă mi s-a cerut, eh, am fost însărcinată să scriu un raport eh, pentru plen și cred că am făcut tot ce mi-a stat, ce mi-a stat în putință pentru a reflecta un aviz cât se poate de amplu și că politica de partid nu își are loc aici. Nu înțeleg uh, cum a putut să fiu atât de politicoasă pentru a-i permite guvernului maghiar să vină în repetate rânduri, după care aștept, uh, firește, ca guvernul să se poarte ca atare. Nu vorbesc aici cu un partid politic, ci vorbesc cu un ministru care reprezintă un guvern. Încurcarea asta, um, amestecul între un partid, uh, un ministru și guvern apare la nesfârșit în această dezbatere și nu cred că e deloc sănătos. Aveți libertatea de a vă exprima și de a spune tot uh, ce credeți că trebuie spus. Pot de asemenea însă să vă întreb și pot să constat că sunt uimită că în Ungaria purtătorul de cuvânt al guvernului folosește în mod greșit numele afirmând că răspundeți minciuni. Și dumneavoastră ați făcut același lucru astăzi în raportul pe care l-ați eh, transmis, încercați să contraziceți raportul meu și afirmați că raportoarea nu s-a bazat pe cercetările sale în domeniile relevante de politică și nu trage nicio concluzie proprie. Da, Într-adevăr, am analizat, după care am folosit informațiile pe care le-am la dispoziție de la instituții, dar nu puteți afirma că spun minciuni sfruntate. Nu uh, prea ține argumentul dumneavoastră. Cred că ar trebui să purtăm o dezbatere respectoasă în această instituție. Următoarea etapă, domnule președinte, e procedura de amendamente. După cum spuneam, nu face parte dintr-o uh, negociere cu un stat membru, ci e un raport care trebuie să ajungă în mâinile Consiliului. Înspre asta lucrez și asta voi face cu toți colegii care sunt raportori din umbră și aștept cu mare interes propunerile voastre. Vă mulțumesc! Mulțumesc raportoarei. Termenul limită pentru amendamente este 15 mai la ora 18. Le mulțumesc colegilor pentru participarea lor la dezbatere astăzi. Mulțumesc!